Procediamo con la sessione di voto. Începe acum sesiunea de vot. Vreau să vă spun că la cererea explicită a Asociației Jurnaliștilor Parlamentari suntem obligați ca pentru fiecare rezultat de vot să indicăm în mod explicit și numărul de persoane care au votat uh, pentru, împotrivă și s-au abținut. Am vrut să ne simplificăm viața, însă n-am reușit. Trecem acum la votul raportului domnului Coelho privind elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie. Aceasta este propunerea de regulament. A fost uh, retras o cerere de amendament oral. Votăm amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum, vom vota întreaga propunere modificată. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Supun la vot, prin apel nominal, rezoluția legislativă. S-a deschis votul. La votazione chiusa. S-a închis votul. Se adoptă. 594 pentru, 51 împotrivă, 37 de abțineri. Trecem acum, felicitându-mi, înțeles, pe raportor, Domnule Speroni, aveți ordine De... Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește ordinea de lucru, ați spus că la cererea jurnaliștilor uh, Uh, persoane pe care le stimăm bineînțeles, veți anunța toate rezultatele votului. Însă cred că regulamentele trebuie făcute de către parlamentari și nu de către jurnaliști. Și aș vrea să știu dacă